măsurile pe care le-am menționat. În ceea ce privește poluarea din partea fabricii geotermale, aceasta a fost ușor remediată. Sper că această petiție va putea fi uh, păstrată deschisă și că vor fi luate măsuri pentru a uh, putea lucra la recuperarea apelor acestui lac. Da, este un lac foarte frumos și sperăm că va rămâne la fel de curat pe cât e de frumos pentru noi toți. Bun, deci uh, reprezentantul comisiei mi s-a spus uh, nu a sosit încă. Nu știu ce să facem în acest moment dacă comisia nu este prezentă. Poate putem să ascultăm pe eurodeputați, dar pe de altă parte, dacă Comisia nu ne poate da o situație actuală, uh, nu știu care este rostul. Aveți timp să așteptați câteva minute pentru a putea asculta următoarea petiție, următorul petiționar și după aceea să ne întoarcem la cazul dumneavoastră. În momentul în care ajunge aici reprezentantul comisiei. Urmează petiția 607 cu privire la reducerea ajutoare, reducerea subvențiilor pentru agricultura ecologică. Domnul Felipe Avila și domnul Gualtiero, vă rog dacă sunteți cu, prezenți, vă dau cuvântul pentru a ne prezenta cazul dumneavoastră. Bună ziua, mă numesc Andres Garcia, agricultor ecologic și președintele unei organizații agrare, Uniunea Uniunilor din Castilla-La Mancha. Cu colegul meu, Felipe Avila, suntem, facem parte din uh, platforma sindicală Castilla-La Mancha. Este vorba aici de uh, schimbarea normei în ceea ce privește ajutoarele uh, un, este vorba de un an și două campanii de semănare după ce agricultorii au uh, semnat contracte pe 5 ani obligându-se să mențină practicile ecologice. Această schimbare aplicată retrospectiv uh, a uh, semnat o reducere de până la 67% a subvențiilor și falimentul a 97 de agricultori Guvernul din Castilla-La Mancha a mm, trimis comisiei planul în care a stabilit condiții asemănătoare cu anii anteriori. În 2014, Comisia a trimis observațiile, însă niciuna în legătură cu cantitatea de subvenții. În 27 martie 2015, guvernul adoptă legea prin care se, susțin, se stabilesc bazele pentru subvențiile pentru agricultura ecologică. Se stabilesc cantități, sumele de subvenții stabilite în iulie 2014 și care, la care nu s-au făcut observații. Pe de bună credință, pe baza încrederii în legea din martie 2015 și pe baza programului, agricultorii au, agricultorii au solicitat uh, subvenția pentru 5 ani. Legea avea o condiție de suspendare care spunea că nu se poate acorda subvenția atâta timp cât nu se aprobă. Însă această condiție nu, nu dă cale liberă guvernului regional să schimbe condițiile după bunul plac fără drept sau certitudine juridică. În iulie 2015 vine un nou guvern care în august 2015 uh, trimite un program cu corecții și deja schimbă uh, cuantumul acestor uh, subvenții. Guvernul regional profită de aceste corecții pentru a schimba cuantumurile subvențiilor pentru și agricultura ecologică, uh, scăzând subvențiile cu până la 71%, atâta timp cât uh, nu existau uh, comentarii din partea Comisiei și atâta timp cât agricultorii deja semnaseră acordurile. Nu înțelegem de ce guvernul regional a schimbat cuantumurile odată ce publicaseră anterior, în iulie 2014, uh, alte sume. De ce? Comisia permite o schimbare retrospectivă a unui program, ceea ce încalcă principiul securității juridice. Cine protejează interesele agricultorilor? Ulterior, după martie 2016, Guvernul Regional a uh, publicat legea care modifică legea din 2015. Uh, modif- se modificau deja uh, condițiile pentru cei care semnaseră pentru 5 ani și două campanii de semănături. Quantumul uh, Cuantumul aj- ajutoarelor a scăzut uh, fără nicio justificare. Uh, încălcând principiile de bună credință și de încredere. Guvernul regional s-a a folosit uh, această schimbare pentru a uh, muta 400 de milioane de euro către domeniul silvic. Platforma a, uh, platforma noastră a cerut o, un audit al uh, acestor sume pentru a se asigura că nu au avut loc fraude, însă comisia nu a răspuns. În articolul 6 din, considerăm că se încalcă o serie de articole. Articolul 3, articolul um, cu privire la securitatea juridică, articolul 8, articolul 26, pentru că procesul nu a fost transparent și guvernul regional a ascuns informații. Un alt articol pentru că în evaluarea programelor apar informații eronate. Însă aici este vorba de schimbarea completă a unui program din mai 2014. Comisia nu a făcut nicio observație în legătură cu cuantumurile. Articolul 30, care, pe, prin care se permită uh, de modificarea unui program doar înainte de aprobare și nu după. Uh, articolul 5, care presupune un uh, prejudiciu pentru mediu și că uh, și un alt articol care spune că nu se pot modifica, nu se poate modifica un program după adoptare. Uh, avem încredere că Comisia PETI uh, susține deschiderea unei anchete pentru ca Comisia să ancheteze de ce s-a putut schimba un program ulterior și cu, cu efect posterior cu efect retroactiv uh, în detrimentul mediului și al agricultorilor. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă mulțumesc. Ajungem direct la reprezentanții comisiei, domnul Vochias și domnul Everett. Puteți să vă împărțiți intervențiile după cum doriți. Mulțumesc, domnul președinte. Avem aici un subiect care a fost discutat de mai multe ori cu petiționarul. Am primit și o plângere care a fost clasată. Uh, solicitanții deja au primit un răspuns pe acest subiect. Pe subiectul actual, regiunea Castilla-La Mancha a prepublicat măsura cu privire la agricultura ecologică, după cum avea dreptul. Însă, pe bună dreptate, au introdus o rezervă spunând că această publicare este sub condiția aprobării programului. Până în momentul respectiv, Comisia nu a participat la această dezbatere. Este ceva care se întâmplă la nivelul regiunii cu responsabilitatea regiunii. Comisia primește programul. Când am primit programul, l-am primit cu sumele subvențiilor pe care uh, petiționarii le consideră reduse. Deci tot ce, ceea ce s-a întâmplat până la adoptarea programului consideră o dezbatere internă regională. Comisia nu a participat la această dezbatere. Noi am primit programul cu sumele pe care petiționarii le consideră ca fiind reduse. Solicitarea petiționarul întreabă de ce Comisia nu a reacționat la această modificare, răspunsul e simplu, pentru că nu uh, a avut loc o modificare. Au existat uh, discuții în negocierea programelor, uh, negocieri informale, însă programul definitiv trece în primul rând printr-o dezbatere internă a regiunii și regiunea pe baza strategiilor sale, pe baza problemelor juridice, decide o serie de măsuri un, o serie de măsuri și odată ce acest, dezbaterea a fost uh, întreprinsă cu toate sectoarele vizate, sunt stabilite sumele și cuantumurile finale, a, a, a, sumele alocate agriculturii ecologice dar în momentul în care au comunicat versiunea definitivă a programului, vorbim de sumele actuale, nu vorbim despre o scădere a cuantumurilor. Deci pentru comisie nu a existat uh, o reducere, totul uh, a fost legal. Aș dori să vă împărtășesc câteva date. Castilla la Mancha, în momentul în care și-a prezentat programul, avea un buget de 14% dedicat agriculturii ecologice, atunci când media europeană este 6%. Și nu doar atât, ultima modificare, dată fiind marea cerere și sumele evocate, ă, a, avut loc o executare foarte mare a programului, printre cea mai mare. 28% din buget a fost deja consumat la sfârșitul anului trecut, ceea ce a făcut ca autoritățile de gestiune să crească în mod suplimentar bugetul și acum am ajuns la 15% din totalul programului de dezvoltare rurală dedicat agriculturii ecologice. Deci, pentru a face față la o creștere a cererii deci sumele care spun petiționarii că sunt uh, scăzute uh, reflectă o creștere, o creștere a cererii. Și pentru noi, pentru comisie, orice solicitare de creștere a unei linii, a unui program, a unei linii de acțiune, înseamnă o scădere în altă parte și trebuie să respectăm un echilibru și acest lucru trebuie să fie justificat. Mai avem și uh, câteva uh, priorități. Avem o creștere uh, a fondurilor în domeniul silvic și fiecare atribuire trebuie să fie justificată și doar când apare o problemă, dacă vedem că cererea agricultorilor, pentru că agricultura ecologică scăde, scade, atunci am putea să ne întrebăm dacă suma este oportună. Dar nu s-a întâmplat așa în acest caz. Eu vă mulțumesc. Acum dau cuvântul colegilor. Da. Doamna Valina del campo manchego Vă mulțumesc. Uh, cred că trebuie să susținem agricultura din această regiune și trebuie să susținem agricultura în uh, trecerea către uh, agricultura ecologică și să se garanteze stabilitatea prețurilor și a veniturilor pentru micile exploatări Eh, în special cele dedicate eh, agriculturii ecologice. Eh, acest lucru mi se pare în coerență cu raportul care s-a adoptat în ultima plenară în legătură cu risipa de alimente și că avem nevoie de o schimbare în acest sens. Sectorul primar este într-o situație destul de slabă și uh, bineînțeles că ne așteptăm ca guvernanții să îi protejeze pe micii producători. Uh, mai ales că micii producători pierd în urma acordurilor de liber schimb. Agricultura ecologică este o alternativă durabilă acum când uh, trebuie să ne punem în aplicare obligațiile internaționale conform uh, acordului COP21. Cred că petiția ar trebui să rămână deschisă, uh, să trimitem o scrisoare autorităților uh, din Castilla-La Mancha prin care să ni se explice, să le solicităm să ni se explice aceste reduceri și ca Comisia Europeană să ne explice dacă în noua PAC se gândește la o alocare bugetară mai mare pentru agricultura ecologică. Ar fi foarte interesant. Vă mulțumesc. Thank you, Angela. Mulțumesc, Angela. Domnul Gutierrez. Pues, gracias. Vă mulțumesc și mulțumesc petiționarilor pentru prezența lor, mulțumesc Comisiei Europene pentru răspuns. Eu cred că petiția nu este justificată, este injustă și nepotrivită pentru că introduce o dezbatere regională în Parlamentul European și transformă o problemă regională într-o uh, Uh, problemă europeană, când Comisia deja a spus că nu există niciun fel de dezbatere europeană. Și, în plus, această regiune alocă triplul medie europene pentru agricultura ecologică. A spus-o foarte bine Comisia în răspunsul său ei spun că s-au redus subvențiile datorită unui, unei publicații cu două luni înainte de alegerile locale ce nu ni s-a spus în intervenția lor este că acest, această publicație este înainte de programul de dezvoltare rurală aceste ajutoare nu sunt adoptate decât dacă se adoptă programul de dezvoltare rurală, ceea ce s-a întâmplat la șase luni după prepublicarea guvernului din Castilla-La Mancha. Ceea ce nu s-a spus este că exista o prevedere tranzitorie care spunea că uh, primele nu pot să intre în vigoare până când nu sunt adoptate de către uh, Comisia Europeană. Ce se întâmpl- s-a întâmplat după aceea? În primul rând că nu există un program de dezvoltare uh, rurală adoptat oficial. A doua chestiune este că programul de dezvoltare rurală se aprobă 6-7 luni ulterior și se uh, examinează cine are dreptul să uh, și s-a constatat că lipsesc 170 uh, de milioane de euro bugetați. Administrația locală creștere, crește ajutorul ca sumă totală, cred că cu 40-50 de milioane de euro în buget pentru a acorda subvenții tuturor, însă, bineînțeles că trebuie să se ajusteze primele pentru a uh, ajusta aceste uh, uh, se ajustează aceste alocații pentru agricultura ecologică. Deci, uh, a crescut cererea din partea agricultorilor și ca prin urmare uh, au scăzut uh, în medie primele. Trebuie să ținem cont de faptul că uh, aceste fonduri trebuie să fie alocate și silviculturii, și tinerilor, și altor domenii. Este vorba de o dezbatere pur și simplu regională, pentru că nu uh, s-a adoptat programul de dezvoltare regională. Eu închei prin a spune că nu dezbatem aici importanța ecologizării. Cu toții suntem de acord că este foarte important ca instituțiile comunitare și regionale să uh, susțină ecologizarea. Este vorba de un program de dezvoltare rurală adoptat sau nu dacă au existat încălcări ale uh, legislației europene. Cred că trebuie să fim realiști și conștienți că, și să spunem că pe lângă dezbaterea locală uh, nu s-a încălcat niciun uh, niciun fel de nu s-a încălcat niciun fel de prevedere europeană, deci mm, consider că aceasta, uh, această petiție trebuie să fie clasată. Rosa. Eu, eu... Bun. Eu mă alături uh, solicitării uh, colegei Angela Merina și de asemenea petiționarilor. De când mă aflu eu aici la această comisie, ca vicepreședinte de trei ani, în 80% din petițiile la care asistăm, Comisia spune că nu este competentă și noi, eurodeputații, continuăm să anchetăm, cum ar fi în cazul copiilor uh, dispăruți, uh, accidentul metroului din Valencia, accidentul trenului din Aliva, uh, o serie de chestiuni de mediu, Uh, comisia își exprimă o poziție, însă noi deseori menținem o poziție contrarie Comisiei. Ce vreau să spun? Este adevărat că Comisia a spus că informația comunitară este planul de dezvoltare regională. Și cum acest lucru uh, funcționează doar prin notificarea planului de dezvoltare regional, uh, este vorba de notificare. Însă agricultorii uh, văd uh, aici uh, cuantumul subvențiilor și când des deodată aceste subvenții scad cu 70%, um, periclităm securitatea juridică pentru că îți face anumite planuri ca agricultor care după aceea se uh, anulează. Pentru cetățean, o scădere de 67% datorată unei schimbări de guvern este drastică, în special dacă este vorba de uh, uh, sectorul agriculturii ecologice. Uh, Caracterul retroactiv este foarte complex și, de asemenea, transparența nu este legată de comisie, pentru că dezbaterea, într-adevăr, era regională, însă pentru ei uh, a fost o lipsă de transparență. Uh, trebuie să uh, recunoaștem că Castilla-La Mancha este un exemplu în agricultura ecologică, însă tocmai pentru a rămâne un exemplu la nivel regional, Uh, trebuie să solicităm Guvernului Regional informații. Așadar, o scrisoare din partea Comisiei Petiții prin care să solicităm Guvernului din regiunea Castilia-La Mancha să se explice, cu toate că nu este obligatorie, va face să se gândească uh, autoritățile și suntem în Parlament European și trebuie să punem presiuni pentru a se prioritiza anumite lucruri. În orice caz, eu cred în buna voință, în buna credință a guvernelor și dacă transmitem această scrisoare guvernului din Castilla-La Mancha, uh, poate putem să susținem o aprofundare a reflecției în această temă, ce prioritate va avea tema agriculturii ecologice în uh, politica agricolă comună? Vă mulțumesc. Domnul Teri Cabras. Thank you. Mulțumesc, doamnă președinte. Oh. Con la Sunt uh, de acord cu cele două antevorbitoare ale mele din Partidul Popular și din partea GUE și mă surprinde ceea ce a spus Comisia, pentru că nu știu dacă, nu-mi dădeau seama dacă vorbea Comisia sau Guvernul Regional Spaniol. Am fost rămas cam surprins, mi se părea că guvernul uh, uh, mi se părea că comisia trebuie să aibă un alt rol faptul că comisia nu participă în anumite lucruri nu poate să ducă la concluzia că ceea ce se întâmplă ar fi legal. Faptul că eu nu am participat nu înseamnă că ceva ce se întâmplă în afara mea este neapărat legal. Ă, comisia până la urmă a intervenit și a apărat echilibrul bugetar al regiunii, ceea ce este excelent pentru că Comisia ar fi putut să apere prioritățile bugetare. Ar fi putut să o facă, însă nu a făcut-o. A apărat echilibru foarte bine. Pe mine m-a surprins această poziție. Eu sunt de acord cu colegii mei în ideea că schimbările de quantum și în schimbările regulilor de joc provoacă insecuritate juridică. Romanii Ă, deja știau că legis non, că legile nu pot să meargă înapoi. Ă, nu pot să fie retroactive. Și chiar dacă există opinii diferite, eu aș fi de acord să se mențină petiția deschisă pentru ca guvernul regional să ni se, să ne clarifice uh, anumite aspecte. Vă mulțumesc, doamnă președinte. preempts the list of speakers that I have and I'm happy. Bun, s-a încheiat lista vorbitorilor pe care i aveam înscris și acum dau cuvântul înapoi uh, petiționarului. Două minute. No, Doar eh, Doar o scurtă declarație. Faptul că că Castilla la Mancha are 15% din buget în uh, agricultura ecologică se datorează climei uh, care este ideală pentru agricultura ecologică. Din acest motiv uh, există un uh, buget atât de mare în, pentru agricultura ecologică. Eu vreau să răspund în primul rând reprezentantului comisiei. Îmi pare rău că uh, aceasta este poziția. În 25 iulie 2014 uh, vi s-au comunicat uh, sumele și cuantumurile care apar. Deja cuno- cunoșteați aceste sume din iulie 2014, știați sumele alocate pentru agricultura ecologică. După aceea, dumneavoastră, în 13 noiembrie 2014, ați transmis observații guvernului și nu uh, faceți, nu vă opuneți acestor cuantumuri pe care deja le cunoșteați. Și în octombrie 2015, când deja a ieșit planul de dezvoltare regional definitiv, ați, s-a introdus un uh, aliniat prin care intervine uh, reducerea de 67% a ajutoarelor. Pe de altă parte, în ceea ce privește cele banii destinați agriculturii ecologice în 2014 erau doar 9%. Și nu cred că se pot face comparații cu alte uh, state în ceea ce privește domnul Gutierrez, îmi pare rău că nu este de acord cu ajutoarele care erau similare celor adoptate de președintele partidului său. În ceea ce privește condiția suspensivă, aceasta nu înseamnă că un guvern regional poate să uh, schimbe legea după bunul plac. Vă mulțumesc. Thank you very much. Okay, now it's up to... Mulțumesc. Acum uh, am să trag eu concluziile. Vă mulțumesc um, că ați venit uh, în fața noastră. Noi uh, recomandăm să se păstreze deschisă această petiție. O mare majoritate a Comisiei dorește acest lucru și vom transmite o scrisoare Guvernului Regional Castia de la Mancha care să spună că ne preocupă problema durabilității și a agriculturii uh, organice pentru păstrarea sustenabilității la nivel european și pentru menajarea resurselor de care dispunem. Asta este ceea ce putem să facem și asta vom și face. Vă mulțumesc! S-a vorbit despre un climat ideal pentru agricultura ecologică. Eu cred că trebuie să vorbim și despre un climat favorabil uh, dezvoltării umane. Acum, uh, salutări uh, uh, regiunii din care proveniți, Castilia la Mancha, și trecem la Uh, știți, comisia tot nu este aici, încă nu a sosit pentru a-i răspunde domnului uh, Bruni. Am încercat să luăm legătura cu reprezentanții comisiei, încă n-au apărut. Ehm, problema e acum că trebuie să facem ceva cu această petiție. Nu știu dacă avem vreo veste, vreo ceva noutăți din partea comisiei, se pare că nu. Mr. Bruni. Domnul Bruni. We could ask, call, invite colleagues to take the floor. Okay, so what we do since the Bun, iată ce facem. Din moment ce reprezentanții Comisiei încă nu sunt aici, o să deschidem uh, dezbaterea ca să se poată uh, exprima colegii în legătură cu poluarea lacului Bolțena și apoi continuăm pentru că nu putem să uh, vă facem să așteptați atât de mult. Ne cerem scuze în numele instituțiilor europene. Nu e vorba de comisia noastră, iată, comisia Europeană nu și-a uh, respectat uh, angajamentul de a fi prezent, reprezentată uh, aici. Doamna Selic. Da, doamna președinte, eu cred că este scandalos faptul că avem aici alături de noi un uh, petiționar care a venit să, a, să audă un răspuns din partea comisiei și comisia nici măcar nu a caradixit să se prezinte. Sunt foarte um, jerată de această atitudine. Niciodată nu am mai uh, văzut așa ceva. E o petiție foarte importantă pentru că e vorba de lacul Bolsena care face uh, parte din rețeaua Natura 2000 uh, e o chestiune care uh, ține de biodiversitate, e o, e o zonă de protecție specială care este protejată uh, în virtutea mai multor acte normative europene și iată că constatăm că acest lac uh, și altele din aceeași regiune au ajuns într-o stare um, precară. Eu vreau să pun o întrebare comisiei, dar comisia nu e aici. Ideea este ce uh, informații de ultima oră ar putea să ne furnizeze Comisia în legătură cu ceea ce uh, s-a făcut pentru protejarea acestei uh, zone. Uh, eu știu că nu s-a făcut uh, mai nimic. Ar fi trebuit să se pună în aplicare uh, o serie de măsuri, dar acestea sunt încă în stadiul de, stadiul de utopie. ne, ni se spune, iată, aflăm acum că uh, a crescut foarte mult uh, nivelul uh, de fosfor în apele lacului. Starea acestor ape, calitatea apei aici trebuie îmbunătățită. Din păcate nu se face nimic și petiționarul a spus deja că se deversează aici uh, ape uh, um, uzate din mediul urban și aș vrea să știu ce face statul italian care sunt planurile de gestiune pentru acest uh, bazin hidrografic, pentru că în această etapă ceea ce se întâmplă la lacul Bolzano este ilustrativ pentru tot ceea ce se întâmplă cu uh, apele din uh, Italia. Acest lac face parte din rețeaua Natura 2000, este vorba de o zonă care ar trebui protejată, însă nu este. După părerea mea, autoritățile naționale nu au făcut uh, ceea ce ar fi trebuit să facă pentru această regiune. Da, și eu cred că este scandalos uh, ce se întâmplă. Uh, este clar o încălcare a legislației europene Și după cum știți, ducem o luptă continuă pentru respectarea legislației europene. Uneori această luptă o ducem chiar și cu Comisia, pentru că Comisia nu își îndeplinește sarcinile cei revin în conformitate cu tratatele și nu e vorba numai de Italia aici sau de acești petiționari. E o problemă a tuturor pentru că ne confruntăm cu acest gen de situații peste tot. Și în Danemarca, uh, guvernul neglijează directiva cadru privind apele și calitatea apei. Cred că deci trebuie să fim foarte duri în felul în care vom pune problema în fața comisiei am mai făcut-o de câteva ori și nu s-a întâmplat nimic. De fiecare dată sperăm că vom obține răspunsuri, dar acestea întârzie să apară timp de ani de zile. Comisia nu trebuie să mai vină aici să ne spună că iarăși au amânat uh, niște măsuri ci trebuie să ne trateze cu uh, respectul care se cuvine pentru instituția de legiferare a Uniunii Europene. Da, am spus și eu de la începutul dezbaterii că este o situație fără precedent uh, să nu se prezinte comisia aici, uh, dar înainte să vorbim urât, poate să a trebuit să ne gândim că poate s-a întâmplat ceva grav, fiindcă niciodată din câte știm noi, nu s-a mai întâmplat așa ceva. Haideți să nu uh, fim răi, poate s-a întâmplat ceva, poate că reprezentantul comisiei uh, se confruntă cu o situație dificilă. Da, nu știu ce s-a întâmplat, dar uh, eu cred că totuși uh, comisia nu ne tratează cu suficient respect. asta e altceva, sigur. Mulțumesc foarte mult. Profit de faptul că Comisia nu este aici, pentru că uh, uh, lansăm acum întrebări care se adresează și Comisiei, dar le vom transmite în scris și uh, vom vrea să obținem un răspuns foarte rapid, pentru că întrebările se aici se leagă de directive europene și de legi, dacă sunt acestea încălcate sau nu. Dacă este așa, sigur că trebuie să se introducă o procedură sau trebuie să vedem dacă există dialog cu statele membre. Uh, am discutat deja care sunt măsurile uh, trebuie să rămână deci deschisă clar această petiție până lămurim aceste probleme și bineînțeles trebuie să Mm, ne gândim foarte repede cum uh, ne informăm pe petiționare în legătură cu uh, răspunsul comisiei. Deci, uh, cel mai mic lucru pe care îl putem face să lăsăm deschis, petiția deschisă, dar trebuie să și rezolvăm problema, pentru că ce ni s-a prezentat acum este o întrebare legată de calitatea apei care se răutătește pe zi ce trece, este un lucru important, iar eu bănuios, bănuiesc Bănuiesc că există anumite legi europene care sunt încălcate prin acest lucru și întrebarea este ce face Comisia, așa că vom lăsa întrebarea deschisă și Comisia va trebui să ne răspundă foarte repede și să îi transmitem și noi răspunsul petiționarului. Tamburan. Mulțumesc, Peter, domnule Tamburano. Siamo al, al coro di... Da, bă, și eu sunt de acord cu ceea ce s-a spus aici și cu protestele exprimate bă, în legătură cu faptul că Comisia nu se ieși și aș spune că hai să sperăm aproape că există un motiv grav în ceea ce privește lacul Borsena. Bun, după câțiva ani situația nu numai că nu s-a ameliorat, ci din potrivă s-a înrăutățit dar în primul rând aș vrea să subliniez riscurile ca situația să se înrăutățească și mai mult, pentru că avem aici un principiu foarte clar, principiul prevenției. Piero Bruni a spus deja că, într-adevăr, calitatea apei ar putea să se înrăutățească dacă se mai construiește acolo o instalație prin care sunt extrase lichide și, pe de altă parte, ă, se va pompa din nou la 2 km sub, uh, uh, sub această zonă. Există cantități imense, iar mm, probabilitatea este reală pentru că studiile spun că cele două zone sunt legate între ele. Bun. Uh, alte studii spun exact contrarul, ceea ce înseamnă că nu există opinie științifică unanimă în această privință. Uh, dacă aceste zone creează însă probleme, există o presiune de 25 de ani pentru că este vorba despre o centrală care a fost deja aprobată, lucru care ar putea avea două consecințe. Uh, pe de altă parte, uh, lichidele acestea bogate în substanțe uh, vor intra și vor exista infiltrații inclusiv în apa potabilă Și aș vrea doar să subliniez că trebuie să știm foarte clar că uh, uh, este o zonă cu risc seismic foarte ridicat și sigur că presiunea poate spori riscurile deja existențe de cutremur. Nu cred că Uh, este cazul să existe riscuri uh, în această zonă a Italiei, mai ales uh, dacă este vorba despre riscuri determinate de intervenție umană. De această, această petiție trebuie să rămână deschisă. Mulțumesc că trebuie să încheiem acest punct. Vom trimite toate aceste probleme pe care le-a spus comisiei și le vom cere celor de la comisie să ne răspundă repede, respectiv imediat, un răspuns scris și uh, răspunsurile, estimate domn Bruni, vi le vom trimite imediat cum le primim. Și bineînțeles, vom menține petiția deschisă și, așa cum a spus și Peter Iar, vom întreba comisia care este intenția sau dacă are intenția de a declanșa procedurile de infringement în acest caz, pentru că uh, Uh, vorbim cu adevărat despre un lucru deosebit de grav și pot să vă asigur, domnule Bruni, că noi cei de la această comisie uh, luăm această problemă în serios și o abordăm, avem o abordare foarte serioasă și de asemenea am vrea să ne exprimăm respectul față de dumneavoastră, care, deși nu sunteți foarte tânăr, ați făcut tot drumul până la Bruxelles astăzi și uh, ne-ați prezentat regiunea de asemenea cu o situație demonstrată științific uh, și ați spus că ne-ați explicat importanța acestor probleme, așa că vă mulțumesc încă o dată dumneavoastră și aveți tot respectul pentru uh, efortul uh, necontenit pe care îl depuneți uh, în favoarea lacului Borsena. Deci mulțumesc foarte mult că ați venit astăzi și categoric vom continua și vom, uh, vă vom anunța cât de repede cu putințe. Știți că acest domn, mi s-a spus, are 90 de ani și vorbim despre oamenii care se pensionează la 65. Iată un om care uh, merită aplauze înainte să plece. Mulțumesc foarte mult și drum bun spre casă. Bun, stimați colegi, trecem la următorul punct de pe ordinea de zi, care e numărul 8, petiția 0541 uh, în ceea ce privește Partidul pentru Zootehnie din Grecia privind întârzierea ale plăților pentru programul pentru creșterea ecologică a animalelor în Grecia. Petiția este reprezentată de domnul uh, Evangelos Ționpanidi, prezent aici, în încăpere? Sper. Uh, sunteți bineveniți și aveți cuvântul. Καλησπέρα, κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι αξιότιμοι ευρωβουλευτές. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnelor și domnilor deputați. Sunt astăzi situația neplăcut de a vedea propria țară, de a denunța propria țară în fața Comisiei, petiția pe care o aveți în față, am depus-o acum peste 2 ani și până astăzi, e bine, guvernul grec nu a plătit, nu a plătit încă pe producători. În ultimele zile, guvernul uh, a început să plătească sume datorate pentru anul 2012. Pentru 2014 nimeni nu și-a primit plata. Uh, domnul Apostolou, uh, ministrul grec al agriculturii, va trimis un răspuns în care arată că producătorii nu au fost plătiți pentru că țara noastră a avut probleme cu pășunile și că dacă ar fi să fie plătiți, agricultorii ar fi primit o sumă inferioară celei la care avea dreptul. Acum întrebarea care se pune este să știm care este vina producătorului. Producătorul îi plătește pe experți, plătește furajele, plătește o mulțime de lucruri, dar nu și-a primit în ultimii ani niciodată sprijinul care este datorat pentru acest tip de agricultură biologică. Știm că agricultura biologică este acoperită, dar pentru uh, creșterea ecologică animalelor nu au fost lăsate sume, dar nu uh, au existat plăți peste tot nici în agricultura ecologică și de când Grecia a început să intre sub incidența programelor economice, există multe expropriere, există sume provenind de la OPC care ar trebui vărsate agricultorilor și noi avem uh, sentimentul că sumele privite de guvernul grec, deci de la Uniunea Europeană, sunt folosite de guvern pentru alte lucruri, uh, fie pentru a plăti tot felul de bani sau salarii în alte domenii și vedem că în acest caz, în cazul agriculturii biologice, există întârzieri de peste 3 sau 4 ani. Este o situație care nu mai poate continua și trebuie să găsim o metodă pentru a pune presiune asupra guvernului grec. Vă mulțumesc uh, greacă, nu. Uh, acum, sigur, mă adresez comisiei doamna Nicol Silianidu. Eh, stimată doamnă președinte, petiția v-a fost eh, trimisă eh, la sfârșitul lui 2015 și directorul general pentru agricultură a răspuns pe 29 aprilie 2016 din partea comisiei Eh, după cum a explicat deja eh, comisarul, este vorba despre întâlnirea ale plăților eh, pentru creșterea ecologică animalelor în Grecia încă din 2013. După cum a spus, Comisia cunoștea aceste întârzieri privind plățile. Uh, Acestea erau întârzieri legate de identificarea parcelor de teren, ă, legate de eligibilitatea anumitor ă, zone și anumitor terenuri. Ă, ținând seama de acest lucru, autoritățile din Grecia nu au făcut plăți pentru a nu se ajunge la situația în care beneficiarii se trebuiască să plătească înapoi anumite sume importante în cazul unei supracompensări pentru a înțelege mai bine cum au evaluat eligibilitatea pășunilor în cadrul celui de-al doilea pilon al politicii agricole. Comisia Grecia a făcut o evaluare la sfârșitul 2015, iar uh, autoritățile din Grecia uh, s-au ocupat de aceste probleme uh, și au reluat plățile către beneficiari. Toate angajamentele au fost plătite până acum. Autoritățile din Grecia au indicat că toate plățile pentru solicitările din 2015 și 2016, precum și alte plăți din anii trecuți, din cauza diferitelor apeluri, sunt acum în desfășurare și vor avea loc până la sfârșitul lui iulie 2017 în ce din urmă trebuie reamintit că cadrul legal european pentru al doilea pilon al politicii agriculturale comune, care se referă la dezvoltarea rurală, nu prevede în momentul de față nici un termen limită, spre deosebire de legile aplicabile pentru plățile directe în baza primului pilon. În consecință, nu există consecințe financiare pentru statele membre care plătesc târziu aceste sume beneficiarilor. Pentru a face o armonizare între abordarea celor doi piloni și pentru a se că fermierii primesc plata la timp, această specificitate va va lua sfârșit în 2018, așa cum se prevede în reglementarea actuală a finanțării politice agricole, comune, care se referă la perioada 2014-2020 în ceea ce privește următorul 2018. Plățile vor trebui făcute în perioada începând cu 1 decembrie până 30 iunie a anului următor, ca în cazul primului pilon. Comisia lucrează acum la o propunere pentru un regulament de punere în aplicare pentru a introduce o metodă de calcul pentru reducerea cheltuielilor uh, rambursate statelor membre pentru plăți făcute după acest termen limite. Și în ce din urmă aș dori să subliniez faptul că în ceea ce privește politica agricolă comună, statul membru este rambursat pentru plăți deja făcute beneficiarilor statul membru nu primește banii înainte de a-l plăti banii beneficiarilor. Mulțumesc! Eh, Vă mulțumesc. Dorește și altcineva să intervină din partea comisiei noastre? Doamna Cuneva, aveți cuvântul. Mulțumesc. chiar dacă nu sunt foarte bine familiarizată cu politica agricolă comună și nu cunosc foarte bine uh, programarea plăților și a subvențiilor, aș dori să subliniez că pentru Europa este deosebit de important să susținem agricultura și uh, producția biologică. Trebuie să existe o programare concretă finanțarea, finanțării pe care aceste persoane o vor uh, primi trebuie să corespundă unei definiții și trebuie să facă obiectul unor controle din partea comisiei și a comisiei uh, Parlamentului, a Comisiei de, pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală. Și dacă am înțeles bine, aici vorbim despre finanțări care s-au pierdut, ceea ce înseamnă că trebuie să solicităm un control. Iar eu propun ca această petiție să nu fie închisă, vă propun să o analizăm uh, mai îndeaproape, să analizăm exact ce s-a întâmplat și să vedem de ce există asemenea întârziere în ceea ce privește vărsarea fondurilor pentru persoane care uh, luptă de la o zi la alta pentru a menține această agricultură biologică. Apoi vom putea închide această discuție. Mulțumesc, Peter! Bun, uh, am avut un exemplu Uh, despre cum nu trebuie făcută politică. Comisia a spus foarte frumos, în politica agricolă comună avem primul și al doilea pilon, Comisia eh, a fost și destul de generoasă, adică la a lăsat statelor membre în ceea ce privește al doilea pilon eh, mult eh, spații de mișcare, dar ce s-a întâmplat aici este cel puțin necivilizat, adică nu poți pur și simplu să aprobi niște programe pentru agricultori și apoi să nu plătește. Adică ori pregătești ca lumea respectivele programe și plătești atunci când trebuie, uh, ori nu, pentru că asta este o antireclamă pentru politica europeană. Uh, Comisia spune pe bună dreptate, bun, nu e vina noastră aici, pentru că este treaba statelor membre, dar pe de altă parte Comisia în răspuns și Comisia a văzut nevoia de a reglementa lucrurilor, pentru că nu putem uh, să le oferim fermierilor, agricultorilor produs, uh, produse și programe și apoi pur și simplu să nu plătim. Eu aș propune să lăsăm uh, petiția deschisă și apoi, de asemenea, să o transmitem mai departe Comisiei de Specialitate Uh, există un trialog în momentul de față în ceea ce privește procedura omnibus, uh, unde se vorbește și despre controlul legat de politica agricolă comună și uh, de aceea acest lucru trebuie discutat și acolo și Comisia și-a dat seama că trebuie făcută o reglementare cât mai rapid cu putință și apoi, al doilea lucru, o întrebare către Comisie. Nu știu dacă am înțeles eu foarte bine. A spus că că până în iulie 2017 ar trebui să terminăm confecția. Bun, dar ideea este cum, cum se întâmplă cu plățile ă, cât de mari sunt arieratele astăzi față de fermieri sau este un lucru cunoscut în general pentru că aici clar trebuie să schimbăm lucrurile nu mai merge așa o să spun așa dacă statele membre sau regiunile nu sunt în stare să pună pe picioare un program ca lumea și să primească aprobarea de la Bruxelles, asta nu înseamnă că lăsăm lucrurile să meargă așa. Bă, e un lucru care mă supără foarte tare. Dar întrebarea e să pune fie petiționar, fie comisie. Cum stă situația în momentul de față? Care sunt sumele care mai trebuie plătite? Mulțumesc. Gracias, Peter. Algun membru... Mulțumesc, Peter. Altcineva? Nu, atunci comisia dorește să intervină, să răspundă la întrebarea lui Peter. Aveți cuvântul. Thank you. Mulțumesc. Da, am vorbit despre sfârșitul lui Este informația pe care am primit-o de la autoritățile din Grecia în răspunsul pe care l-a trimis comisia dumneavoastră, uh, Comisia pentru Petiții, la sfârșitul lui iunie. Aceasta este informația pe care am primit-o la rândul nostru, la comisie, deci este informația din partea toate țărilor uh, din Grecia care au spus că vor plăti toate vechile angajamente până la sfârșitul lui iulie. Vom urmări acest lucru și de asemenea au subliniat care sunt sumele uh, care trebuie plătite, sumele restante, mă refer la ce spuneau autoritățile uh, LN, uh, pentru agricultura organică era o estimare de aproximativ 122 de milioane de euro care trebuie plătite, iar pentru creșterea organică animalelor 42,5 milioane. Pues muchas gracias. Vale. Bun, vă mulțumesc. Urmă, deci, conform intervențiilor, menținem petiția deschisă și trimitem o scrisoare Ministrului de Agricultură exprimând preocuparea cu privire la aspectele relevate de către petiționari și Uh, transmitem situația și Comisiei de Agricultură. Nu știu dacă petiționarii mai doresc să intervină sau le convine această soluție. Aveți cuvântul. Ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ε, είναι... Eu aș vrea să vă mulțumesc din suflet, da, sunt foarte mulțumit de pe această evoluție a dosarului și sper, sper ca într-o zi să putem găsi o soluție acestei veșnice probleme care apasă pe producătorii greci. Suntem cu toții de acord, atunci asta va fi soluția. Uh, trecem la punctul următor și dau cuvântul președinte care văd că revine în sală. Thank you so much. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc, Rose, că m-a ajutat. Am avut nevoie de un moment singur. Petiția 0432 este următoarea și îl invit pe domnul Zoltan Tot să ia cuvântul. He's present, I hope. Sper că e prezent. Da, da, sunteți acolo. Vă rog, aveți cuvântul 5 minute. Mulțumesc mult, domnule președinte, și bună ziua și mm, mulțumesc al președintei acestei comisii și deputaților membrii acestei comisii, precum și tuturor celor care sunt prezenți aici ca să mă asculte. Eu aș dori să vă vorbesc despre o actualitate fierbinte, mă gândesc că toată lumea vor cunoaște această petiție împotriva folosirii unor anumite rășini. De fapt, noi ne-am dat seama și acesta este un lucru lamentabil că există miere din Asia care este tratată cu o tehnologie cu uh, un anumit tip de rășină. Deci, astfel uh, sunt scoase substanțe poluante din uh, miere, deci uh, produse antibiotice și așa mai departe. Deci, aceste, această miere din Asia care vine masă pe piața europeană, e bine, distruge în cele din urmă 500.000 de apicultori europeni în tăcere. Și pe de altă parte există emisii de particule poluante în miere cu aceste practici și toți cei aici prezență și noastră, doamnelor și domnilor deputați, ca și cei 500 de milioane de cetățeni europeni, uh, sunteți contaminați, aveți organismul contaminat de aceste substanțe chiar și uh, cei care uh, au propriu producător de miere și așa mai departe. În tot cazul, din cauza faptului că această rășină este contaminată, e bine, există uh, o revenire a acestor particule în mierea produsă de producătorii europeni. Bun, uh, este o situație gravă, lucrurile au început. Uh, am început uh, printr-o uh, tehnologie aparent inofensivă de tratare cu ceara acestei mieri, dar acum ne dăm seama că este foarte utilizată și ne dăm seama că această ceară, ceara de albine este o materie care poate să absoarbă particolele poluante și în miere această ceară uh, emite înapoi în mire o parte a acestor substanțe contaminante și poluează organismul la 500 de milioane de uh, cetățeni europeni, inclusiv dumneavoastră prezent în această sală. Uh, despre ce este vorba? Ei bine, funcilor mormei este, este pus în pericol dreptul nostru la o alimentație sănătoasă și cred că acest lucru reprezintă o problemă enormă. Bun, vorbim despre această petiție. Această petiție se referă la miere inițial, dar trebuie să știm că sucurile de fructe sunt tratate cu aceeași tehnologie, zaharurile de asemenea. Îmi pare foarte rău, pentru că între timp rulez și diapozitivele bun. Deci dacă vă faceți timp să scrieți tehnologie cu ceară și miere pe Google, o să găsiți mii de răspunsuri și veți vedea că nu numai noi ne interesăm de acest aspect, există o dezbatere foarte amplă și veți descoperi niște lucruri absolut cumplite. Uitați-vă la această infrastructură pentru tratarea cu ceară. Vedeți că există cu adevărat așa ceva. Și vedeți și această ladă cu unelte uh, are acolo și în ceea ce mă privește, eu sunt bioanalist și trebuie să spun că este o problemă importantă. Dacă avem o tehnologie pe un sistem închis cu ceară, cei care aplică acest lucru vă vor spune că în cele din urmă nu este o tehnologie care se rezolvă cu o simplă cutie cu unelte, chiar dacă le vedeți pe amândouă pe aceeași uh, imagine. Dacă un om de știință vă spune că este un lucru sigur, dacă s-ar face controle reale, pă, aș putea să fiu de acord, dar, sincer să fiu, nu s-a făcut nimic de acest gen. Așadar, ce să spunem în ce în urmă legătură cu aceste produse tratate cu ceară? Ei bine, este vorba despre materie ca benzenul și stirenul, avem oxiz de stiren printre altele și amestecuri în care au diferite efecte asupra organismului, asupra sănătății cetățenilor și aici, domnilor și domnilor, aveți posibilitatea de a-i proteja pe cetățeni de acest pericol și de a le da înapoi dreptul fundamental la o alimentație sănătoasă, pentru că acest drept este periclitat. Așadar, când am transmis această petiție, ce am cerut a fost uh, ca la frontiere să se poată controla mostre ale diferitelor tipuri de miere care vin în Uniunea Europeană pentru a vedea dacă există reziduri de păstiren în benzen. S-a cerut acest lucru să fie făcut și în cazul eh, cerii de albină și eh, acesta este un lucru important și eh, un alt lucru pe care l-am cerut în petiție a fost să există posibilitatea lărgirii, extinderii acestor diferite tipuri de teste pe mai mulți parametri deci să se controleze rezidurile acestor produse chimice la fiecare import în mod sistematic pentru fiecare produs care se zice în Uniunea Europeană și asta de asemenea în magazine și în toate formele de comercializare a mierii. Situația s-a agravat între timp și despre ce e vorba? Bun. Dacă vă uitați pe internet, dacă vă interesați de diferitele întreprinderi, veți vedea diferitele tipuri uh, oarecum low cost uh, Uh, pentru a trata această miere prin această ceară care schimbă concentrația de ioni și vă veți da seama că aceste tipuri de miere sunt supraîncălzite și această ceară sintetică este sensibilă la căldură. Din fericire în Uniunea Europeană există o legislație, legislația din 2015, deci există un regulament care vorbește despre o modificare și care ar permite să se efectueze controle în laborator, la frontiere și, de asemenea, în magazine și în alte puncte comerciale. Doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru atenție! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult și acum uh, invit comisia să ia cuvântul și să lămurească aceste. Uh, domnul Bastian Șo. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Ehm, vă ofer cu bucurie un punct de vedere al Comisiei. Comisia este foarte îngrijorată de calitatea mierii. Există o legislație în această privință și în cazul de față am luat foarte în serios această petiție pentru că, într-adevăr, după cum a explicat domnul Tot, ehm, această tehnologie este posibilă de aceea am urmărit uh, acest aspect, această problemă. În momentul de față avem prea puține dovezi care să uh, ne spună că există această practică. Uh, am contactat și Asociația Apicultorilor pentru a vedea dacă există informații suplimentare, poate, nu știu, flagrant care să demonstreze că există miere contaminată. În momentul de față nu avem informații de acest tip. Uh, pentru că vorbim aici, în primul rând, despre responsabilitatea statelor membre și uh, le-am comunicat și statelor membre această problemă, dar trebuie să recunoaștem de asemenea că tehnicile de analiză uh, pentru a vedea dacă acest tip de material, aceste rășini, această cerere pe care o menționat domnul Tot este prezidentă în miere, sunt um, lacunare, deci este greu să identificăm acest tip de cerere sau de rășină și de aceea asta ar trebui să avem niște probe și niște indicații pe care să le poată urmări și statele membre în ceea ce privește materiale specifice. în special 859, uh, care este o posibilă substanță care ar putea fi folosită pentru această activitate. Sigur, nu am autorizat această substanță pentru uh, acest uh, schimb în concentrație de ioni. A fost autorizată pentru uh, a funcționat ca modificator de impact în materiale de contact uh, plastice, ceea ce este cu totul acest ceva. Deci, în baza acestei autorizații, nu s-ar putea folosi această rășină, în mod clar. Nu există uh, alt tip de uh, legislație în privința unor asemenea rășini în Uniunea Europeană, dar ele trebuie folosite în tot cazul în manieră sigură. De aceea, mai ales în ceea ce privește ultimul aspect, trebuie să există o legislație și pentru statele membre care să reacționeze dacă dacă găsesc acest material prezent în miere. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și pentru colegii ca mine, uneori suntem nedumeriți, aflăm atâtea lucruri noi, citim petiții, nu aveam nici cea mai vagă idee de aceste lucruri, deci, datorită dumneavoastră, m-am lămurit și eu. Bun, acum, stimați colegi, vă rog să luați cuvântul și am întâi pe Peter. Nu am putea pronunța inima. Aproape că se uh, dezvoltă un scandal în privința protecției consumatorilor. Există două probleme. Păi, eu uh, lucrez și la Comisia Agri și vorbim, avem multe dezbateri privind protecția albinilor și mierea trebuie să fie un produs natural. Asta este clar în capul consumatorului. Acest lucru este foarte clar. Vorbim despre miere. Cine cumpără miere în Uniunea Europeană pornește de la premisa că este un produs natural. Mm, e un lucru foarte important în discuțiile. Este vorba despre încrederea pe care o au consumatorii. Consumatorii pleacă de la premisia că nu este prelucrată tehnică. Deci ideea este să avem uh, transparență. Dacă există mm, miere artificială, măcar trebuie uh, când cumpăr miere artificială, știu că e miere artificială. Uh, nu știu ce amestecurare. Asta este hotărârea mea, dar uh, Consumatorul cumpără miere ca pe un produs natural. Și, domnule, de aceea, din punctul meu de vedere, înseamnă să înșel pe consumator dacă manipulezi această miere din punct de vedere tehnologic. Al doilea lucru în privința căruia suntem de acord, dacă este dăunător sau dăun, nu este dăunător este un punct uh, cum a înțeles și comisia. Nu sunt, există un produs care nu este autorizat pentru uh, miere. Deci ideea este ca statele membre să discută, să discute acest lucru. Deci cred că este nevoie să avem informații foarte clare și trebuie să fim foarte atenți, trebuie să ne folosim uh, rețeaua uh, pentru că este scandalos. Producător, uh, consumatorii din Europa cumpără miere și trebuie să-și menține crederea că este un produs natural. De aceea și cumpără de acolo. Altfel pot să-și facă ei ceva în bucătărie, să-și inventeze ceva, dar ei vor să cumpere miere ca produs natural. Da. Este o problemă deosebit de importantă. And everyone is nodding și uh, nu chiar toată lumea e de acord cu ce s-a spus. Uh, dar cred că o să vă invit dacă mai doriți să adăugați ceva pe lângă ceea ce a spus deja comisia sau ce a spus Peter Iar. Vă rog, dacă doriți să adăugați, las cuvântul. Mulțumesc mult. Aș dori pur și simplu să adaug ceva. Sigur că uh, aș fi vrut să vă mențin în cele 5 minute, dar este foarte important de știut că în Europa, în calitate de petiționar, nu sunt eu obligat să fac anchete, nu trebuie eu să furnizez probe aici. În tot cazul, ideea este să atrag atenția asupra unui aspect catastrofal, dar ce se știe este că uh, Eh, FDA, autoritatea americană, deci eh, autoritatea din Statele Unite pentru protecția consumatorilor, a reușit să detecteze aceste produse. Deci ei au găsit aceste reziduri, eh, baza acestei tehnologii, cu aceste rășini, deci trebuie să se știe că în Statele Unite există un prag pentru rezidurile de stiren și de benzen și noi nu trebuie să permitem ca anumite tehnologii să trateze produse alimentare care sunt ale noastre bazându-se pe valori care sunt uh, reziduale. Aceste reziduri ar trebui să aibă pragul zero, de altfel dacă nu uh, fixăm niște valori, e ca și cum n-am face nimic. Eu nu am nicio îndoială că există siren și benzen ca reziduri ale acestei tehnologii. Acest lucru se știe, dar trebuie știut că sirenul chiar și în valorile cele mai scăzute cauzează uh, iritații, iritații care pot fi observate imediat și în interiorul Uniunii Europene. Exp- pozițiile, oamenii pot fi expuși în măsură diferită de-a lungul vieții. Gândiți-vă ă, cineva care lucrează într-o uzină de polistiren. Deja gândiți-vă ă, la ce contaminare este expus, este suficient să mănânce un borcan de miere și acesta o să fie de ajuns ca să fie contaminat pe vecie. Deci asta ar fi, doamnelor și domnilor. Și îmi cer scuze, ă, țin să le cer deputaților să propună un amendament la regulament, să facă o propunere de amendament, pentru că acest lucru ar fi de mare ajutor pentru cetățenii Uniunii Europene. Asta ar fi eventual o propunere de regulament pe care ați putea o supune Comisiei Europene. Și trebuie să vă spun că ar fi un lucru necesar chiar dacă poate să sune comic, dar sincer noi suntem gata să ne implicăm într-o asemenea muncă. Iată o propunere de regulament pe care noi suntem dispuși să vă ajutăm să o redactați. Mulțumesc foarte mult! Thank you. Vă mulțumesc. Mi se pare ușor scandalos că FSA din Statele Unite sunt conștiente de aceste fapte, acționează și EFSA este sub controlul Comisiei Envi, dar Comisiei Envi nu are niciun aviz în legătură cu această problemă. Mi se pare remarcabil. Domnule Șache, aproape că am uitat de dumneavoastră în focul acțiunii. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, Cecilia. Foarte pe scurt, eu cred că chestiunea siguranței alimentare este foarte importantă ar fi bine să păstrăm această petiție deschisă și să o trimitem Comisiei Agri și să le cerem o poziție și poate ulterior să uh, ne continuăm discuția și să emitem o poziție finală. Vă mulțumesc că aveți dreptate. Transmitem uh, spre informare Comisiei Agri și ne uităm, mă uit acum la comisie pentru că nu întotdeauna auzim că Comisia este atât de îngrijorată în legătură cu un anumit subiect uh, și văd că vreți să progresați și să anchetați ceea ce se întâmplă în acest domeniu. Așadar, uh, vom pe, menține petiția deschisă și așteptăm o acțiune foarte rapidă din partea Comisiei cred că trebuie să acționăm și să acționăm împreună. Deci păstrăm deschisă petiția. Avem încredere că comisia va acționa și transmitem uh, Comisiei Agri problema. Vă mulțumesc și vă mulțumesc pentru prezență, vă mulțumesc pentru explicațiile date. Asta în numele tuturor. Mulțumesc pentru timpul investit în uh, descoperirea acestor fapte uh, în acest caz. Trecem la următorul punct, petiția numărul 978 în legătură cu interzicerea utilizării ambalajelor de plastic pentru fructele și legumele ecologice. Petiționarea nu este prezentă, însă a transmis o declarație suplimentară și urmărește sesiunea pe internet care are loc uh, în timp real. Uh, deci uh, vă transmitem salutări, doamna Eva Dast și vom examina uh, petiția dumneavoastră împreună. În primul rând, invit uh, reprezentantul Comisiei, doamna Lord, uh, să ia cuvântul. Vă mulțumesc. În ceea ce privește această petiție, care în esență cere interdicția ambalajelor de plastic pentru alimente, mai exact fructe și legume ecologice și uh, legumele și fructele ecologice. Am transmis observațiile noastre care pe de o parte fac referire la directiva actuală în legătură cu uh, ambalajele și deșeurile din ambalaje, care este instrumentul relevant aici, uh, este, se referă la punerea pe piața ambalajelor și există o ierarhie care are obiectivul împiedicării deșeurilor și dacă nu este posibil reutilizarea și reciclarea statele membre sunt obligate să ia măsuri pentru a încuraja prevenția deșeurilor. Pe de altă parte, directiva stabilește că ambalajul care corespunde acestor cerințe în directivă pot să fie permise pe piață și nu pot să fie restrânse. Există cerințe care includ cerințe de volum, care trebuie și de greutate, care uh, spun că uh, ambalajul trebuie să fie uh, în cantitate minimă. Se pot interzice ambalaje de plastic pentru uh, alimente și uh, în plus există faptul că uh, ambalajele nu pot să fie văzute 100% separat eh, de produs. Și, bineînțeles, reducerea risipei alimentare este una dintre preocupările noastre principale. Deci nu putem, putem să spunem în gener, ca regulă generală că ambalajul eh, fructelor și legumelor trebuie să fie evitat și trebuie evaluat eh, de la caz la caz dacă este necesar este un aspect uh, pe care trebuie să lucrăm cu producătorii. Am văzut câteva uh, uh, cifre de la NABU în legătură cu uh, cu produsele ambalate și preambalate. Există și câteva Uh, aspecte care avute în vedere, însă nu se pot interzice uh, în general ambalajele din uh, plastic. Dacă ne uităm la castraveții care sunt găsiți în magazine, acestea sunt ambalați într-o folie de plastic. Am aflat în contactele cu industria elvețiană că acest ambalaj este adecvat pe, și pe timp de iarnă când ajută la păstrarea prospețimii produsului, însă poate nu uh, în timpul verii, însă nu depinde de directivele noastre și de Uniunea Europeană să reglementeze acest lucru. Există și o comunicare în legătură cu ambalajele economice. În decembrie 2015 am propus obiective mai stricte pentru a plastic uh, și reciclarea ambalajelor de plastic este relevantă în acest context și vrem să prezentăm o strategie în termeni mai generali în care să uh, ne referim la toate ambalajele de plastic până la sfârșitul anului. Aici vom vedea ce putem face pentru a răspunde la cerințele esențiale de mm, ambalare și să creștem nivelul de reutilizare în prevenție, reutilizare și reciclare a acestor ambalaje de plastic. Aceasta este poziția noastră și declarația noastră în legătură, poziția noastră generală în legătură cu această petiție și vă stau la dispoziție. Vă mulțumesc, doamna Auken. Vă mulțumesc, mulțumesc comisiei pot să vă urmăresc cu cu chiar dacă lupt împotriva plasticului. Avem probe că uh, păstrează calitatea produselor. M-a surprins că este și în cazul bananelor. M-a surprins acest lucru, însă um, aici uh, trebuie să fim mai conștienți de ceea ce se găsește în plastic și aici eh, putem să legăm chestiunea de disruptorii endocrini, care sunt produsele de plastic. Eh, comisia a eliminat eh, orice evaluare serioasă a disruptorilor endocrini. Putem să solicităm plastic de mai sigur, să ne asigurăm că nu doar că poate să fie reutilizat, reciclat, dar să fie un plastic curat și uh, să nu fie un tip de plastic care ar fi trebuit să fie uh, interzis cu ani în urmă. Trebuie să punem accentul pe acești disruptori endocrini și să ne asigurăm că plasticul respectiv uh, care intră în contact cu alimentele, câteodată sunt alimente, câteodată poate ați văzut castraveții, însă însă multe legume au o coajă naturală. Poate am putea să cerem o ambalare mai sigură, însă din acest, această perspectivă sunt de acord cu Comisia că interzicerea acestor ambalaje nu este o idee bună dacă vrem să luptăm împotriva risipei alimentare. Vă mulțumesc. Nu am alți vorbitori pe listă, deci putem să luăm această problemă în serios, de vrem ce unul dintre colegii noștri este reprezentantul luptei împotriva pungilor de plastic, însă nu este un, o poziție în care Comisia ar putea să propună o interdicție generală a ambalajelor de plastic. Nu este o problemă în momentul actual. Putem să ne încercăm să ne gândim cu un pas mai departe. Putem să-i mulțumim petiționarei pentru că a adus uh, această problemă în discuție. Comisia va continua să lucreze asupra acestei probleme, pe cum și doamna Auken Însă, în acest sens, cred că am uh, eliminat toate posibilitățile de acțiune ale comisiei noastre și putem închide această petiție. Vă mulțumesc. Acum haideți să trecem la ultima petiție de pe ziua de astăzi, 108, în legătură cu crearea unei etichetări specifice pentru carnea produsă prin utilizarea de metode agricole care respectă animalele și mediul. Petiționarul Henning Krause nu a avut posibilitatea de a fi alături de noi, dar și el urmărește ședința pe internet și mulțumim pentru petiție și pentru contribuția la discuția de astăzi. Dau cuvântul direct reprezentantului Comisiei, domnul Gumbel. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, pentru a răspunde petiționarului, reamintesc cadrul general al opțiunilor de a eticheta alimentele uh, cu trimitere la standardele de uh, bunăstare animală în timpul producției. Uniunea Europeană are standarde, dar nu, dar nu impune nicio obligație producătorilor în mod armonizat. Din contră, există o posibilitate prin regulamentul 69 din 2011 cu privire la etichetare ca producătorii să indice aceste informații în mod voluntar Comisia lucrează cu autoritățile statelor membre în legătură cu aplicarea armonizată a legislației în statele membre și, bineînțeles, uh, pentru că petiționarul menționează această problema încrederii în sistemul impuls de către autoritățile publice, spre deosebire de sisteme dezvoltate de către operatorii economici. Există și opțiunea ca statele membre să introducă aceste sisteme de etichetare la nivel național. Este vorba de criterii obiective. Statele membre trebuie să demonstreze că obiectivul măsurii este protecția consumatorului, dovezi că există un interes al consumatorului în problemă la nivel comunitar nu vedem necesitatea introducerii unui uh, sistem obligatoriu pentru a indica informațiile legate de bunăstarea animalelor pentru producția cărnii. Uh, Probele pe care le avem la dispoziție sunt convingătoare în acest sens. Considerăm că din diverse studii și avem un raport în legătură cu diverse tipuri de carne, avem un raport în legătură cu creșterea costurilor de producție, deci va exista și o creștere de preț pentru consumator dacă am impune o asemenea obligație care ar obliga producătorii să, introduce, să introducă sisteme de trasabilitate mai sofisticate. Avem și uh, factori relevanți pentru consumatori în momentul alegerii, eh, dacă informațiile sunt legate de bunăstarea animalelor eh, sau durabilitate, acești factori nu sunt eh, cei mai importanți. Petiționarul a menționat, bineînțeles, că poate că există o imagine diferențiată, anumite grupuri de consumatori sunt mai dispuse să acopere o creștere de preț, însă aici credem că Opțiunea actuală, cea voluntară, este um, cea optimă pentru că producătorii de carne care doresc să o facă pot să introducă un sistem de informare și consumatorii pot să aleagă să plătească în plus pentru carnea produsă în anumite condiții. Petiționarul menționează că are probe că costurile suplimentare nu ar fi atât de ridicate, citează cazul uh, ouălor de consum, unde există deja un sistem uh, de uh, etichetare, însă în cazul acestora situația este mai simplă, sunt mult mai puține pot, probabilități. Există patru mm, sisteme de producție posibile. În sectorul cărnii există o abordare mult mai diferențiată, nu sunt doar patru modalități de producție. În, pe durata vieții un animal poate să fie păstrat în diverse condiții, lucru care este dificil de codificat și am avea nevoie de o structură mai complexă pentru a reflecta corect acest lucru. După aceea, în ceea ce privește asta, se aplică cărnii proaspete, însă vă reamintesc că majoritatea cărnii intră în produsele procesate, deci întrebăm dacă există o necesitate de a introduce un sistem care este relevant pentru doar o treime din întreaga piață deci, în momentul actual, nu credem că există un motiv justificat pentru a redeschide legislația și de a veni cu o nouă propunere. Vă mulțumesc! Da, vă mulțumesc. Este ca și în povestea Agata Cristi. Uh, au plecat aproape toți uh, eurodeputații, însă Peter Iar, Paul Șache și cu mine suntem încă aici am putea să avem un vot foarte important aici, pentru că atunci am avea o prezență foarte mare. Nu a cerut nimeni să intervină. Mm, de... Ah, Peter, aveți cuvântul. Da, ich möchte mich im Wesentlichen auf der... Uh, sunt de aceeași părere cu Comisia în principiu. Dacă vreți, dacă se dorește acest lucru în statele membre ale Uniunii Europene, există multe încercări inițiate și de agricultori în ceea ce privește piețele regionale și ă, diferite producții care sunt definite cumva și etichetate. Dar ă, aici vorbim de problema olului columb, adică practic mi se pare că avem prea multe etichete deja. Ă, e din ce în ce mai dificil pentru consumator să facă diferența între diferitele tipuri de etichetări. Poate peste câțiva ani o să putem să facem ordine în sistem și o să știm exact uh, cum. Poate că am putea să rediscutăm această problemă. În momentul de față se poate spune că suntem în căutare, există multe posibilități de a dezvolta aceste metode de producții, uh, dar în, în momentul de față să avem o legislație europeană, asta ar fi nevoie pentru... Există clar niște standarde minime și am auzit vorbit uh, în cazul mierii uh, că trebuie să protejăm aceste standarde minime în momentul în care facem importuri, dar în cazul de față eu aș închide petiția motivând și că uh, nu există nu este necesară neapărat o reglementare europeană, ci sunt suficiente etichetele și reglementele regionale. Thank you. And this is also my... Mulțumesc. Asta este și concluzia mea. Este <clears throat> și va rămâne la latitudinea statelor membre să introducă obligații uh, de etichetare. S-a spus foarte clar uh, și Comisia a fost uh, destul de clară, subscriem și noi la această poziție. Oricum, mulțumim petiționarului pentru că a pus această problemă pe ordinea noastră de zi. O să vă urez acum o seară plăcută, o seară bună și ne vedem mâine dimineață.